Pan przewodniczący! Please take a seat, colleagues. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom deschide ședința noastră din această după amiază. otwieram posiedzenie ședința este deschisă aveți la dispoziție procesul verbal din, din ziua de ieri procesul verbal este adoptat